sind die Rapporteure hier? Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie alle... Doamnelor și domnilor, vreau să vă salut pe toți. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care vă salut astăzi, datorat amânărilor pe care le-am operat ieri. Mai întâi de toate, dați-mi voie să fac cât câteva comunicări. Am acordat o serie de rapoarte uh, Domnul Rapcai, raportor pentru ridicarea imunității a domnului um, de magistris, pentru al doilea caz uh, impl implicat, uh, în care e implicat colegul italian, același domn Rapcai, uh, avem un raportor și pentru ridicarea imunității domnului, domnului Vadim Tudor, doamna Wallace, avem, o avem pe, doamna Car- pe domnul Karim, uh, de asemenea, raportor. Avem o modificare în ceea ce privește creditele ipotecare. Avizul uh, este preluat de doamna Tain. Asta am decis la ședința coordonatorilor. Acestea sunt uh, comunicările pe care trebuiau să le fac. Și acum trecem la următorul raport. Este vorba despre raportul Bruxelles 1. Raportorul Domnul Sviefka are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am început să lucrăm la modificarea regulamentului Bruxelles 1. Dați-mi voie să adaug faptul că acest regulament este unul dintre cele mai importante instrumente. Este un act legislativ care le oferă cetățenilor europeni și companiilor europeni, europene uh, siguranța juridică de care au nevoie înainte de a lua o anumită decizie. Bineînțeles, avem responsabilitatea de a fi cât se poate de hotărâți în uh, ceea ce privește modificarea uh, regulamentului. Însă, în același timp, trebuie să fim foarte prudenți, pentru că dorim ca această modificare să nu ducă la o înrăutățire a situației. Sper din tot sufletul că această modificare, la care vom participa într-o manieră activă, va ajuta la îmbunătățirea funcționării reglementărilor cuprinse în regulament. Vreau să vă amintesc că la data de 7 septembrie 2010 am promulgat o rezoluție cu privire la modificarea regulamentului Bruxelles 1. Am avut uh, suficient timp la dispoziție pentru a ne gândi atent la această temă. Am uh, pregătit deja propuneri de modificare Comisia Europeană și-a făcut propunerile de asemenea și acum începem lucrările în cadrul Parlamentului European. Mă bucur că doamna Wallace este aici pentru că domnia sa va fi, a fost uh, uh, raportoarea pentru această temă în ultima perioadă legislativă. Pe vremea aceea se demarau proceduri de consultare. Acum, uh, sau mai bine zis, astăzi Parlamentul European are o poziție mult mai uh, mult mai puternică, suntem colegiuitori și, uh, prin urmare, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Voi uh, dori, bineînțeles, să colaborez strâns cu doamna Wallace, cu reprezentanții președinției ungare, cu uh, viitoarea președinție pol- poloneză, de asemenea, și vreau să mă bazez pe experiențele doamnei Wallace în eforturile mele. Avem uh, mai avem câteva luni la dispoziție pentru a încheia aceste discuții și anume la finele anului uh, în curs trebuie să prezentăm raportul nostru. Deocamdată nu avem niciun fel de text, uh, textul uh, raportului vă va fi prezentat în iunie, vă asigur. Ce e important în, acest discuții, în această discuție? Renunțarea la procedura execvatur. Știți că în cadrul dezbaterii cu privire la Carta Verde am discutat despre această temă deja. Comisia Europeană propune renunțarea în totalitate la această procedură execvatur. Prin urmare, am introduce aici un oarecare automatism. Ce înseamnă asta? O sentință care vine din statul de origine va fi executată automat și recunoscută automat în statul de executare. Bineînțeles, asta uh, în cazul în care acea sentință este într-adevăr prezentată autorităților de, auto, de executare. Deci ce înseamnă lucrul acesta? O sentință pronunțată într-un stat va fi recunoscută automat în orice alt stat membru. Prin urmare, părțile nu trebuie să încerce să demareze diferite proceduri pentru recunoașterea unei sentințe. Bineînțeles, mai există și instrumentele de revizuire care sunt foarte limitate. Conform articolului 45, spre exemplu, în cazul în care o una dintre părți nu a luat parte la un, o procedură judecătorească în statul de origine, atunci această parte poate uh, solicita o, reviz, o revizuire a cauzei. Deci, așadar, în cazul în care nu a participat la, la procedurile inițiale. Bineînțeles, forța majoră este foarte importantă în acest context. Forța majoră ar putea fi invocată în cazul în care una dintre părți nu a putut participa la judecată. Articolul 53 oferă posibilitatea de a ataca sentința pronunțată în statul de origine în cazul în care această, acea sentință nu a fost rezultatul unui, unui proces corect sau în cazul în care sentința nu respectă legislația statului de origine. Mie mi se pare că această propunere a Comisiei Europene o, o propunere care practic se, con, se concentrează exclusiv asupra procesului corect, fair trial, nu este potrivită. Uh, Comisia a decis să introducă o serie de excepții. Procedura execvatur rămâne în vigoare în cazul uh, uh, spețelor de defăimare și în cazul uh, despăgubirilor colective. renunțarea la procedura execvatur duce la economii substanțiale, spune Comisia Europeană, și de asemenea se bazează pe încrederea din ce în ce mai uh, mare între statele membre. Eu, la, uh, în nume personal, aș spune că uh, Uh, în uh, proporție de 95% avem aici de a face cu uh, spețe cât se poate de juridice. Deci procedura execvatur nu trebuie neapărat să fie păstrată pentru că ea oricum se limitează la circa 5% dintre cazurile judecate. În ceea ce privește costurile, Comisia Europeană spunea că era vorba despre cheltuieli de 48 de milioane în 2009. Bine, eu nu pot să judec aceste argumente. În sau să evaluez aceste uh, argumente, nu pot, nu pot decât să le accept. În ceea ce privește încrederea între state, Comisia susține că încrederea este suficient de bine dezvoltată, astfel încât uh, statele membre să accepte renunțarea, eliminarea procedu- uh, procedurii execvatur. Bine, eu nu sunt într totul de acord cu această opinie. De ce? Bine, Comisia Europeană poate chiar crede în această încredere. Poate că evaluările făcute de Comisia Europeană fundamentează o asemenea atitudine. Însă eu cred că în realitate situația nu este chiar atât de roz. Uh, și asta este, uh, și asta dovedesc, uh, și tocmai asta dovedesc tocmai discuțiile pe care le purtăm noi în comisia noastră. Bineînțeles, cetățenii își doresc o integrare din ce în ce mai puternică, însă în același timp au nevoie de siguranță juridică. Și cetățenii europeni așteaptă din partea noastră protecția uh, de care au nevoie. Trebuie să îi protejăm de lucrurile pentru care nu sunt pregătiți uh, sau cu care nu sunt pregătiți să se confrunte. Obiectivul nostru este acela de a le asigura siguranța juridică și tocmai de la această pre- premisă, pornind, uh, susțin că ar fi o mare greșeală să uh, limităm posibilitățile de atacare a sentințelor, uh, posibilități care stau la, în momentul de față la dispoziția cetățenilor. Um, această temă este tratată în uh, capitolul 4 al regulamentului. Deci este un capitol pe care trebuie neapărat să-l discutăm în continuare. În plus, se mai vorbește aici despre uh, participarea la uh, procedurile juridice a unor martori sau părâți care și-au uh, reședința în state terțe. Uh, nu cred că e momentul astăzi să discutăm despre această temă, e prea pripită. Trebuie să, mai, uh, să ne mai gândim mult la această temă și, pornind de la dezbaterea politică, pornind de la consultările publice, să facem propuneri în acest domeniu. Vreau să vă amintesc că uh, Comisia Europeană nu a primit niciun fel de acord din partea Parlamentului pentru acest domeniu. Comisia Europeană este de părere că toate acordurile de alegere a forului din uh, Bruxelles 1 se aplică și automat și în cazul uh, cetățenilor din state terțe am renunțat astfel la acordurile bilaterale, care în trecut s-au dovedit a fi foarte utile. Deci eu nu cred că trebuie să renunțăm așa pripit la acordurile bilaterale în vigoare. În orice caz, însă, vă asigur la urmă, că la următoarea dezbatere voi reveni asupra subiectului. Mai apoi, o, în, o întărire a uh, a um, clauzei cu privire la alegerea for, forului. Deci flo, forul ales trebuie să fie cel ales conform articolului 32. Forul care a fost numit în acordul de alegere a forului este, um, este forul care are competența exclusivă pe fond. Cred că aici avem de-a face cu o consecință foarte puternică care a fost uh, arătată, ne-a fost arătată nouă de către Comisia Europeană și cred că efectele sunt, consecințele sunt foarte pozitive. Mai apoi uh, vorbim despre arbitraj și acordurile de arbitraj. Cred că uh, în acest context, trebuie să citim cu mare atenție, atenție considerentul 20. Trebuie să arătăm, să dăm dovadă de respect vis-a-vis -vis de dorințele uh, părților. În cazul în care se demarează un pro o procedură de arbitraj, aceasta ar trebui să fie oprită, suspendată, până în momentul în care părțile decid altceva. Deci, în acest regulament, trebuie să avem reguli cât se poate declare, astfel încât uh, procesele sau procedurile desfășurate în paralel să nu aibă loc. Uh, părțile sunt cele care trebuie să decidă care este locul în care se discută, se demarează aceste proceduri sau uh, uh, instanța de arbitraj este cea care uh, stabilește forul. Cred că acordul uh, de la New York din uh, 58 uh, Uh, ne spune tare multe despre această temă și cred că toate prevederile de acolo sunt mai mult decât suficiente. În ceea ce privește măsurile provizorii, aici avem o propunere nouă cu privire la competența exclusivă, in, indiferent de sen, uh, reședință. Este vorba aici despre uh, imobiliare, despre închirierea de uh, active imobiliare. Uh, în acest domeniu, competența revine exclusiv uh, tribunalului care se află în zona uh, respectivului, uh, respectivei locuințe. Sunt întru totul de acord. Și mai avem o propunere a Comisiei Europene, mă refer acum la articolul 85, în care se spune că acest regulament nu, este, nu se referă la drepturile angajaților sau angajatorilor. Deci nu afectează drepturile angajaților Uh, sau angajatorilor. Mă întreb aici care este obiectivul, în fond și la urma urmei, a acestui articol. Se vorbește aici despre dreptul uh, la grevă. Uh, noi spuneam deja și în trecut că această propunere a Comisiei merge mult prea departe și cred că acest uh, articol este cât se poate de elocvent. Aș avea nevoie de o motivare cât se poate de clară în ceea ce privește articolul 85. În orice caz, după ce veți fi avut posibilitatea de a citi această propunere de regulament a Comisiei Europene, mi-aș dori tare mult să aflu părerea dumneavoastră. Mi-aș dori de asemenea să stabilim un cal- calendar pentru munca noastră. Vă spuneam că mai avem timp până la finele anului. Depinde acum în ce, sau cum, care este atitudinea noastră vis-a-vis de această perioadă de timp, s-ar putea să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă. În orice caz, uh, vreau să știți că până la sfârșitul anului trebuie să terminăm uh, discuțiile. Aș vrea să propunem un, o primă formulare până la, până la ședința noastră din iunie și, uh, dată fiind această dată propunere a mea, Vă propun de asemenea ca amendamentele să fie depuse de către dumneavoastră până la 15 iunie. Bineînțeles, mai apoi, pe parcursul uh, pauz, uh, vacanței de vară, vom putea să ne pregătim uh, din nou, vom avea și traducerile și sper că în uh, octombrie să votăm uh, această, acest raport în cadrul comisiei, pentru ca mai apoi, în noiembrie sau decembrie, să avem votul în plenară. Mi-aș dori, de asemenea, ca în septembrie să organizăm, și am propus asta de altfel, să organizăm un atelier privind Bruxelles 1. Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru atenție, vă mulțumesc pentru uh, viitoarele comentarii și aștept să demarăm uh, munca. Vă mulțumim, domnule raportor. Aș vrea să o ascultăm mai întâi de toate pe reprezentanta uh, comisiei. Este vorba de doamna Van de Ca Hohe, în cazul în care nu am pronunțat greșit acest nume. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, domnule Zvefca, pentru această prezentare a propunerii comisiei, prezentare foarte detaliată. Domnul raportor a abordat toate aspectele majore din uh, prevederea propusă în legătură cu abolirea execuatur. Propunem uh, să răspundem la mandatul pe care ni l-a dat Consiliul European uh, încă din 99 și am încercat să facem acest lucru ținând cont de toate îngrijorările tuturor celor interesați, mai ales faptul că trebuie să prevedem suficiente clauze de salvgardare pentru a proteja drepturile acuzatului. Dumneavoastră trebuie să evaluați acum dacă mecanismul pe care l-am pregătit noi uh, este suficient pentru a răspunde acestor îngrijorări. În ceea ce privește extinderea și relația cu uh, țări terțe, aici e vorba de accesul la justiție. Accesul companiilor europene și cetățenilor europeni la justiție în momentul în care au relații comerciale sau alte tipuri de relații uh, cu părți eh, din țări terțe. De aceea propunem extinderea jurisdicției eh, regulamentului și la acuzați din țări terțe și prevedem o regulă specifică foarte utilă care dă uh, tribunalelor noastre jurisdicție când uh, părți uh, din țări terțe au active în Uniunea Europeană. Este foarte utilă această prevedere pentru că în momentul în care se dorește recuperarea banilor, prezența activelor pe teritoriul nostru este de importanță crucială. În ceea ce privește alegerea tribunalului și acordurile de arbitraj, încercăm să îmbunătățim autonomia părților în Europa. Deci să îmbunătățim situația pentru părți care au ales să își transmită disputa unui tribunal specific sau unui sistem de rezolvare a disputelor altul decât un tribunal. Deci oferim mecanisme uh, care uh, permit uh, îmbunătățirea acordurilor uh, de alegerea curții sau de arbitraj. Deci, practic, părțile hotărăsc cum doresc să-și rezolve disputa. Iată punctele majore în uh, revizuirea regulamentului uh, în ceea ce privește întrebarea specifică a domnului Zweifs, care articolul 85, într-adevăr am, am inserat o prevedere uh, cum că regulamentul nu uh, afectează dreptul la grevă având în vedere îngrijorările uh, unor actori interesați în momentul consultării publice. Unii au spus, uh, au, s-au referit la ceva mai larg decât strict regulamentul Bruxelles 1. E vorba de jurisprudența Curții Europene de Justiție în legătură cu libertatea de stabilire. Uh, dar într-un caz și în legătură cu regulamentul Bruxelles 1. S-a considerat că o interpretare specifică a acestei jurisprudențe ar putea duce la o limitare a libertății Uniunii de a acționa, mai ales prin dreptul la grevă și Comisia a considerat că această interpretare nu trebuie să fie urmată. Bineînțeles, noi nu dorim deloc să limităm dreptul la grevă în Uniunea Europeană. Am interzis această prevedere ca și clauză de salvgardare la sfârșitul regulamentului pentru a confirma că nicio regulă din regulament nu trebuie interpretată astfel. Cred că prezentarea domnului raportor a fost suficient de detaliată. Bineînțeles, ne bucurăm că domnul Tsefka este gata să avanseze atât de rapid. Dacă aveți întrebări sau nevoie de clarificări, puteți conta pe noi, puteți să ne uh, solicitați pentru a vă da răspunsuri mai detaliate. Dankeschön. Gibt es weitere? Vă mulțumesc. Există persoane care doresc să intervină. Da, aveți cuvântul. Dankeschön. Um, ich freue mich schon sehr. Doamna Regner, vă mulțumesc. Sunt uh, foarte încântată că voi avea po- posibilitatea de a colabora cu domnul raportor, de asemenea cu doamna Wallace și ceilalți raportori din umbră. Dați-mi voie să vă spun că acest proiect este foarte reușit și multe dintre punctele de discuție uh, pe care le uh, stabilisem în trecut au fost incluse în uh, discuțiile sau în uh, previziunile noastre de discuții viitoare. Sunt foarte uimită de faptul că s-a primit un mandat cel puțin din spunerea doamnei uh, reprezentante a Comisiei, mandat de, pentru renunțarea la procedura de execvator. Deci încă din 89. Bine, e o informație nouă pentru mine, mă uimește, dar e drept că eu sunt uh, o nouă membra a Parlamentului European. Sunt de asemenea încântată de faptul că în septembrie vom avea un atelier organizat pe această temă. Dați-mi voie să mm, mă concentrez asupra unora dintre punctele pe care le consider în continuare a fi problematice. Deci, mai întâi de toate, noul concept în ceea ce privește competențele internaționale. E pozitivă folosirea exclusivă a regulamentului în, sau aplicarea regulamentului uh, în uh, ceea ce privește aceste cazuri. Uh, în ceea ce privește bunurile mobile, mi se pare de asemenea importantă stabilirea unui uh, stabilirea liberă a unui for uh, competent. De asemenea, extinderea uh, domeniului de aplicare a acestui regulament și asupra acuzațiilor din state terțe, mi se pare de asemenea o propunere pozitivă și, de asemenea, mi se pare pozitivă promovarea, uh, uh propunerea legată de uh, articolul 6, aliniatul 1, în care se vorbește despre despre dreptul mai multor angajați de a depune plângere împotriva mai multor angajatori. În ceea ce privește articolul 85, da, sunt într totul de acord, articolul este puțin cam vag, trebuie să discutăm tema, însă după discuțiile purtate de mine cu sindicatele, am ajuns să adopt următoarea poziție. Într-adevăr, această propunere este una pozitivă în esență, însă detaliile sale, cel puțin uh, cele referitoare la stabilirea autorității competente, mi se par deplasate. În ceea ce privește articolul 55, este vorba despre, despre termenul de 45 de zile. Ei, această temă cu siguranță nu este cea mai importantă din punct de vedere politic, însă cu siguranță am putea să discutăm și despre acest punct. Să vă dau un exemplu. Ce s-ar întâmpla dacă uh, avem de-a face cu uh, zile de sărbătoare care sunt recunoscute într-unul dintre statele membre, dar nu uh, sunt uh, considerate ca atare în alt stat membru. Deci și, acest lucru, și la acest lucru trebuie să ne gândim. Și încă un lucru ce mi se pare foarte problematic, excepțiile în ceea ce privește renunțarea la eliminarea procedurii de execvatur pentru organizațiile de protecție a consumatorilor, pentru ombudsmanii care trebuie să, să compileze o serie de cereri, situația va fi dificilă. Dăm seama că această prevedere nu face decât să le să le să-i discrimineze pe uh, consumatori societățile vor avea mult mai multe drepturi, vor putea mult mai ușor să facă uz de aceste reglementări. Și uh, situația asta mi se pare discrimin- discriminatorie. Dar, în orice caz, dați voie să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și sper că toate aceste puncte ce urmează să fie discutate pe viitor, precum uh, cele, uh, problematica articolului 85, uh, vor fi într-adevăr discutate și vor avea un rezultat satisfăcător. Vă mulțumim, doamna Wallis. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului Zifca pentru prezentarea sa. A fost o mare plăcere să lucrăm cu dumnealui pe acest dosar și el are plăcerea să se ocupe de un dosar care ține de codecizie și acum uh, e vorba și de consultare, însă într-adevăr e vorba de un uh, instrument care reprezintă piatra de temelie a jurisdicției comerciale în Uniunea Europeană, deci un subiect foarte important. Deci noi trebuie să revizuim acest document în mod corect. Și cred că în multe privințe regulamentul a funcționat foarte bine. Domnul SEFCA a identificat deja acele puncte în care putem să obținem lucruri și mai bune, ideea principală fiind că trebuie cu prudență să uh, abolim această prevedere execuator. Deci au fost identificate acele puncte în care va trebui să uh, menținem posibil, anumite posibilități încă uh, și pe viitor. Uh, s-a vorbit despre defăimare, spre exemplu, poate că mai târziu în această dimineață vom vedea care va fi legea aplicabilă pentru acest punct specific. Uh, știm că e vorba de un subiect delicat în statele membre în ceea ce privește această, acest echilibru care trebuie atins între, pe de o parte, libertatea de exprimare și, pe de altă parte, uh, viața privată. Deci aici, cu siguranță, uh, putem să menținem acele posibilități de, uh, deja prevăzute până în prezent. Apoi, în ceea ce privește acțiunile colective, Uh, dacă ne uităm în mod orizontal la toate instrumentele în această privință și se pare că există astfel de instrumente, cu siguranță, domnule președinte, noastră veți fi cel care va face raportul pe această temă, eu cred că va trebui să răspundem la aceste îngrijorări prin instrumentele orizontale, care astfel ne vor permite să facem fața nevoilor ce există și să avem deci un fel de dublu text în cadrul Bruxelles 2. Un alt domeniu care mie mi s-a părut foarte interesant, mai ales uh, în propunerea comisiei, este cel referitor la ceea ce aș numi eu la operatorii europeni în țări terțe. Cred că aici e vorba de un domeniu care cuprinde foarte multe organizații care militează pentru drepturile omului, în așa fel încât acestea să aibă posibilitatea să uh, poată să intervină în tribunale europene, să se asigure că uh, companiile și firmele uh, mențin un comportament corect în Uniunea Europeană, dar și în afara ei. Știu că textul uh, prevede faptul că dacă compania respectivă are active în Uniunea Europeană, acest lucru ar putea sau nu ar putea să fie poate calea cea mai bună pentru a rezolva problema. Dar în orice caz, ceea ce este important este că se pune degetul pe rană și că această problemă este subliniată. Deci va trebui să discutăm în continuare pentru că e un subiect important. Celelalte puncte care au fost menționate, consumatorii, spre exemplu, eu uh, Aș spera ca articolele legate de consumatori și jurisprudența din domeniu să reușească testul uh, practic de-a lungul anilor și aici cu siguranță trebuie să, ne asig- să, să, să facem în așa fel încât uh, să găsim o soluție în ceea ce privește dosarele în care e nevoie de arbitraj. Să existe posibilitatea de a alege. Cu siguranță vom continua să lucrăm împreună cu domnul Sifca pe tema acestui uh, dosar și cu siguranță toate celelalte puncte pe care le vom mai discuta pe viitor vor fi extrem de interesante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, până domnul președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru intervenție. Eu cred că putem încheia dezbaterea pe marginea acestui punct. Iar acum vom trece la voturi. Voturile trebuie să înceapă la ora 10 și jumătate și iată că vom începe mai întâi cu raportul domnului Hidalgo, Masip Hidalgo, politica de audit, lecțiile crizei. Domnul Masip Hidalgo, începem cu votul pe marginea raportului dumneavoastră. Eventual aveți uh, o intervenție de făcut înainte de a vota? Gracias. Perdone, presidente. Perdone, presidente. Tantas Mă iertați, domnule președinte, sunt atâtea alegeri în Spania că sunt oarecum <laughs> dezorientat. Dar sunt gata, sunt gata pentru vot. Gut, das geht uns in Deutschland ja genauso, dass wir auch mal so fürchterlich viele Wahlen haben. Gut. In Ordnung. Mulțumesc, spune domnul președinte. Da, e adevărat că sunt uh, alegeri. Deci, haideți să trecem la vot, spune domnul președinte. Mai întâi, amendamentul 1. N-am să cer să uh, ridicați mâna când uh, vor fi abțineri. Cei care vor să se abțină se vor înscrie pe listă la final. Deci, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Acum trecem la amendamentul Econ G, care nu trebuie votat. Econ C, pentru, împotrivă, se, majoritate, se adoptă. Econ D, cine este pentru, împotrivă, aceeași majoritate. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Econ E. Cine e pentru? Împotrivă. Numărăm voturile. Să respingem. Nu. 19 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Econ B. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Econ A. Nu îl votăm. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă 5 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă 6 pentru. Împotrivă se adoptă. 7 pentru, s-a rezolvat, e caduc. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, nu, e caduc. 9 caduc, 40 caduc, compromisul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Cine e pentru? 16 sunt pentru. Cine e împotrivă? Deci amendamentul 16. Încă o dată. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 12 la 12. 15. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 3 este caduc. Nu, Econ 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Econ F. Pentru? Prima parte pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ F, partea a doua pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23 pentru. 23 e caduc. Bine. Și 21 e adoptat. Uh, compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 19 pentru, împotrivă, respins, dacă am numărat bine. Încă o dată, secretariatul are îndoieli. Econ 19 pentru, împotrivă, justificate aceste suspiciuni, se adoptă 33 pentru, împotrivă, se adoptă 34 pentru, împotrivă, se adoptă 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, respins. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, Da, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, încă o dată, 41 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Următoarele 3 sunt caduce. Econ 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, se adoptă. 57. Cred că e caduc, nu? Nu, îl votăm. 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 caduc, 59 de asemenea, 60 de asemenea, compromisul 8 pentru. Nu, vot pe părți. Această listă conține de asemenea puncte care trebuie să fie votate separat. Avem aici 1, 2, 3, 3 voturi pe uh, separate pe părți. Nu, sunt două voturi. Pot să votez totul, excepție făcând o singură, o singură propoziție. Cine e pentru? Împotrivă? Încă o dată. Votăm întregul paragraf, cu excepția propoziției uh, care începe cu This should include. Încă o dată. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum votăm propoziția. Cine e pentru? Împotrivă. Mai multe voturi împotrivă, prin urmare, propoziția a fost ștearsă. Trecem la amendamentul 70. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 1, partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 2, partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. 73, pentru, împotrivă, se adoptă. 74 devine caduc. Următorul e 75. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 76 pentru. Cu un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Aș spune că se adoptă. Însă încă o dată. Cine e pentru? 81. Împotrivă. Cred că totuși se adoptă. 77 pentru. Nu, e caduc. 78 pentru. Nu, nu e caduc. Trebuie să-l votăm. Cine e pentru? Ba nu. Retratez. Trecem acum la amendamentul 82. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Amendament oral 3 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ 16 e caduc. Econ 22 nu trebuie votat. Uh, votăm amendamentul 80. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ 18. Cine e pentru? împotrivă, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 9, 10, 12 se preiau așa, 20, Econ 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, respins. 87 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Aș spune că se adoptă. Da, se adoptă. Trecem la Econ 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 100 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Respins. 101 pentru. Împotrivă. Respins. 102 pentru împotrivă, numărăm pentru, încă o dată ridicați mâinile. Cine e pentru? Nu, respins, 12 la 12. 103 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, Împotrivă. Respins. 61. Vot pe părți. Partea 1. Cine e pentru? Restul este acoperit de compromisul 11. Deci, 61, partea 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 116 pentru, împotrivă. Nu e clar, repetăm. 116 pentru, 12 împotrivă, 118 voturi de asemenea. Respins. 117 pentru. Împotrivă. Din nou 12 la 12. 118 pentru. Împotrivă. Respins, clar. 120 pentru. Împotrivă. 12 la 12. Și apoi raportul pe ansamblu, cine e pentru? Împotrivă. Unanimitate. Vă felicităm, domnule raportor. Nu a fost o temă deloc facilă. Trecem acum la raportul doamnei Castex. Există vreo aveți ceva de spus, doamnă raportor? Nu? Putem trece la vot. Bine votăm. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 al domnului Karim. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 8 pentru, împotrivă, se adoptă 9 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă 11 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă 18 pentru, împotrivă, se adoptă, 19 pentru, împotrivă, se adoptă, 20 pentru, împotrivă, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, se adoptă, 22 pentru, împotrivă, se adoptă, 24 pentru, împotrivă, se adoptă, Bine, mai avem și o pagina a doua, 25 a fost uh, retras și 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă 37 pentru, împotrivă, se adoptă 38 pentru, împotrivă, se adoptă 40 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă și acum votul final pentru, împotrivă, abțineri. O abținere însă A, n-a fost vorba despre o abținere, era un vot uh, pentru. A, în orice caz, raportul este adoptat. Vă felicităm, doamnă raportor. Trecem acum la activitățile petroliere și gaziere offshore. Doamna Lichtenberger este raportor. Există comentarii, doamnă Lichtenberger. Uh, da, vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit. Dosarul acesta reprezintă un pas înainte, din punctul meu de vedere, și mă bucur că am fost atât de susținută. Bine, vă mulțumesc. Este încă unul dintre domeniile pentru care comisia noastră are competența necesară. Este vorba aici despre dreptul privind mediul. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă 2 pentru, împotrivă, se adoptă 3 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, nu, mai întâi de toate 5 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă și acum votăm textul pe ansamblu, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptăm în unanimitate raportul doamnei Lichtenberger. O felicităm. Trecem acum la temeiul juridic. Doamna Geringer cere cuvântul. Aveți cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Mamy rozpatrzenie podstawy Mulțumesc, domnule președinte. Zmieniającego rozporządzenie 2007. Vă mulțumesc. Trecem acum la temeiul juridic pentru modificarea unui regulament, un regulament din 2004, regulamentul numărul 2007. Este vorba aici despre Frontex. Sunt într totul de acord cu opiniile serviciilor juridice și a secretariatului și anume că regulamentul trebuie să fie modificat consider că temeiul juridic potrivit este reprezentat de articolele 74 și 77, aliniatul 2, punctele B și D. Astfel vom putea să adoptăm regulamentul în cadrul procedurii de codecizie. Sunt într totul de acord cu serviciul juridic și de asemenea cu uh, secretariatul. Acest temei juridic trebuie să fie adoptat. Vă mulțumesc. Comentarii? Nu? Atunci toată lumea este de acord. Cine e pentru? Ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Nu? Nimeni? adoptăm această propunere. Trecem la punctul 22. E vorba despre deșeurile radioactive. Doamna Geringer are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem aici un proiect de regulament cu privire la gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Serviciile juridice propun următorul lucru. De fapt, propunerea se referă la procedura actuală care uh, se referă la care vizează uh, combustibilul nuclear uzat. Temeiurile juridice până acum erau articolul, articolele 31 și 32 din acordul Tratatul Euratom. În plus, în cadrul legislației Uniunii Europene, problemele legate de energia atomică sunt reglementare prin intermediul tratatului Euroatom. Acest tratat permite adoptarea unor standarde comune în ceea ce privește gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, de fapt, acesta este fondul directivei, însă, în urmă cu 2 ani de zile, am adoptat și promulgat și ratificat tratatul de la Lisabona. În momentul de față, Parlamentul European deține controlul și este implicat în procedura de codecizie în multe noi domenii. Tocmai de aceea propun un compromis. Cum va arăta acest compromis? Vom recunoaște două temeiuri juridice, adică atât tratatul Euratom, cât și ca uh, bază juridică, Asta pornind de la ideea că Comisia Europeană poate decide cu ajutorul expre- experților ce se va întâmpla cu și ce ar trebui să se întâmple cu uh, combustibilul nuclear și, în plus, pe baza articolului 192 uh, din Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European are dreptul de a fi implicat în procedura de codecizie. Noi considerăm că aceasta este abordarea potrivită. Asta deoarece, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European primește dreptul de a fi implicat într-o serie de domenii noi, printre care se numără și acest domeniu al securității și a protecției mediului înconjurător în uh, caz, cauze nucleare. Deci Parlamentul European are dreptul de a fi implicat în discuții. Și, pornind de la asta, eu propun următorul compromis. Recunoaștem articolele 31 și 32 din Euratom și recunoaștem de asemenea și articolul 192 din Tratatul de la Lisabona. Acestea vor reprezenta temeiul juridic, uh, juridic pentru regulamentul privind gestionarea combustibilului nuclear uz, uzat. Acesta este compromisul pe care vă rog să-l susțineți. Vă mulțumesc, doamnă Geringer. Domnul Lechner vrea să ia cuvântul și mai apoi domnul Siefka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că am o oarecare simpatie vis-a-vis -vis de această propunere. Însă cred că propunerea <laughs> aceasta nu respectă legislația Uniunii Europene. 31-32 sunt uh, în mod clar lex specialis care acoperă și uh, mediul înconjurător și sănătatea sau aceste aspecte. Deci uh, e clar că în Euroatom se vorbește și despre securitate și sănătate. Uh, Uh, singura problemă este următoarea și bine mai avem o decizie a Curții Europene de Justiție care a fost uh, pronunțată înainte de tratatul de la Lisabona. Deci problema e următoarea. Oare serviciul uh, juridic poate stabili că doar prin intermediul tratatului de la Lisabona s-a uh, schimbat ceva în ceea ce privește funcționarea articolelor 31-32 din Euroatom. Eu nu cred că s-a, produs o schimbare și tocmai de aceea cred că articolele 31-32 reprezintă din Euroatom, reprezintă în continuare singurul temei juridic solidic, solid în această cauză. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc. Eu nu sunt într totul de acord cu această problemă, cu această idee. Am purtat deja de două ori dezbateri cu privire la temeiurile juridice și am luat decizii care mergeau în sens contrar. De ce? pentru că protecția generală a sănătății publice și a mediului înconjurător nu sunt incluse într-o manieră cuprinzătoare în aceste două articole. Și tocmai de aceea, după părerea mea, trebuie să includem aici ca temei juridic și articolul 192. De asemenea, trebuie să încercăm a solidifica uh, competența Parlamentului European în aceste probleme, în acest domeniu. De ce? Pentru că vă amintiți uh, odată ce se discuta despre reîntărirea unor articole în urma evenimentelor de la Cernobâl, uh, anumite articole care vizau sănătatea publică, am uh, dus sau uh, aceste discuții a noastră privind uh, articolele au generat o serie de discuții ale, în sânul opiniei publice. Cred că, dată fiind situația, dată fiind, dat fiind contextul, Parlamentul European trebuie să fie mai uh, activ implicat în aceste probleme și tocmai de aceea eu susțin propunerea raportoarei. Vă mulțumesc. E cineva de la serviciu juridic aici care să ne spună ce părere are vis-a-vis -vis de propunerea domnului Lechner, se pare că nu e nimeni aici. Secretariatul spune că am putea să amânăm pentru ședința următoare votul asupra acestui punct deoarece oricum votul în comisia competentă pe fond va avea loc după următoarea noastră ședință. Tocmai de aceea cer serviciului juridic să se ocupe de întrebarea domnului Lechner, iar noi vom vota data viitoare. Bine, așa facem amântăm uh, votul pentru uh, data viitoare. Nu are niciun sens să votăm aici fără să știm uh, exact care este contextul. Ar fi păcat să mai primim o parte din partea Curții Europene de Justiție pentru că am adoptat ca temei juridic și articolul 192. Bine, avem un aviz din partea serviciului juridic, dar acest aviz ar putea fi completat. Da, așa vom face. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, din nou un raport al doamnei Geringer de Odenberg. Este vorba despre politica marină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în încheierea temei precedente. Uh, cunosc uh, avizul servici, serviciului juridic, dar eu vor, vreau să vă propun o soluție de compromis. Adică recunoaștem avizul serviciului juridic, dar noi mai adăugăm un temei juridic. Bine, n-am nimic împotriva amânării uh, votului. Acum să trecem la următorul punct. Este vorba despre proiectul de regulament pentru crearea unei politici integrate maritime. Cred că nu există niciun fel de probleme aici. Sunt într totul de acord cu uh, avizul serviciului juridic. Articolele 74 și 77, aliniatul 2D, uh, nu trebuie să fie luate în considerare ca temei temeiuri juridice pentru această politică maritimă integrată. Regulamentul are drept obiectiv doar finanțarea proiectelor în acest domeniu. Nici unul dintre regulamente nu se referă la politica vizelor, la uh, de, trecerea granițelor sau politica de azil. Prin urmare, uh, temeiurile juridice sunt în continuare

propun să fim de acord cu avizul serviciului juridic și să adoptăm aceste temeiuri juridice. Vedeți, sunt uh, multe articole, iar baza juridică este foarte puternică. Da, vă mulțumesc, e o jumătate din tratate, dar dacă trebuie să o băgăm aici, e bine. Există comentarii, nu, atunci putem să trecem la vot. De fapt, adoptăm. Văd că nu există comentarii. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Raportul domnului Karim va fi amânat. Ba nu, putem să votăm raportul domnului Karim. Această reformare. Așa vom face, chiar dacă raportorul nu este în sală. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum trecem la conferința de la Haga. Punctul 28 de pe ordinea de zi. Vreau să i salut, să-i salut pe domnul uh, Hans van Loon și pe domnul William Duncan. Începem cu ei și după aceea îi dăm cuvântul doamnei Wallace. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Monsieur le président. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru noi, secretarul general adjunct, domnul William Duncan și pentru mine, pentru faptul că a fost invitat să luăm cuvântul din nou în fața comisiei dumneavoastră responsabil de relațiile cu conferința de la Haga în cadrul Parlamentului European. Știți foarte bine, nu doar cele 27 de state membre ale Uniunii fac parte, sunt membre ale conferinței, ci și Uniunea Europeană în sine este parte a Convenției din aprilie 2007. Suntem mândri de asta pentru că mm, Uniunea ca atare nu face parte din foarte multe organizații internaționale. Conferința de la Haga și secretariatul său general, biroul permanent, încearcă să faciliteze participarea Uniunii și a statelor membre în toate felurile, lucru posibil uh, grație supleției procedurilor noastre. Și în funcție de competențele sale lor respective, comisia, președinția sau diferiții Membrii iau cuvântul la Palatul Păcii de la Haga. Bineînțeles, organizarea internă și deci, ceea ce reprezintă Uni- decizia care reprezintă Uniunea la Haga sunt decizii care sunt strict ale Uniunii și statelor membre. Nu conferința se ocupă de această chestiune internă instituțiilor și statelor membre ale conferinței. Domnule președinte, avem totuși o problemă. Pentru ca vocea Uniunii Europene să fie auzită în cadrul conferinței, este considerat foarte important faptul că toate statele membre să continue să se manifeste la toate întâlnirile, ședințele conferinței. Uniunea trebuie să se exprime uh, Eh, cu un singur glas pe aspectele majore. Acesta este un avantaj major, un lucru foarte bun, dar bogăția eh, Uniunii Europene, avantajul său este unitatea în diversitate și lucrările conferinței beneficiază nu doar de pe urma eh, contribuției Uniunii, ci și a statelor sale membre și uneori constatăm că locurile statelor membre rămân neocupate și nu mai auzim ce au de spus fiecare stat membru al Uniunii în parte și nu asta dorim. Ideea este ca Uniunea să se exprime, dar și ca statele membre să poată să se exprime, pentru ca lumea să audă toate, uh, toate vocile Uniunii Europene. Numărul membrilor conferinței de la Haga a, trecut anul, a, a crescut anul trecut și este semnificativ faptul că ultimele trei țări care s-au adorat conferinței vin de pe trei continente diferite. Filipine, o țară mare cu 100, milioane de, loc, 100 de milioane de locuitori și cu o diasporă importantă, s-a alăturat conferinței luna iulie, țară din Asia, um, insulele Mauritius, țară din Africa și Costa Rica din America. Uh, aceste țări s-au alăturat în ianuarie. Acum, uh, conferința de la Haga are 72 de membri, inclusiv Uniunea Europeană, și vreo 70 de state fac parte din. Uh, sunt părți semnatare ale uneia sau mai multe convenții. Deci, iată, 130 de țări aproximativ sunt legate într-un fel sau altul de conferință. Domnule președinte, domnilor și domnilor, această ședință vine la un moment oportun, spune vorbitorul în engleză. Tocmai am încheiat o ședință importantă în legătură cu uh, afacerile generale și pregătim o ședință foarte importantă pentru săptămâna viitoare. E vorba de o ședință privind operațiunea uh, modul practic de funcționare a um, cartei noastre și Convenției din 96 uh, Uh, privind protecția copilului. Uh, la această ședință vor uh, fi reprezentate foarte multe state, cam 250 de delegați se vor aduna la Palatul Păcii de la Haga. În ceea ce privește ședința Consiliului și Comisia va transmis informații utile în legătură cu concluziile sale. Am distribuit toate concluziile în engleză și franceză și suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră în legătură cu acestea. A fost o plăcere pentru noi faptul că Uniunea Europeană, de a, în acest caz, în aprilie, a semnat ultimele convenții de la Haga, Convenția privind uh, recuperarea internațională a pensii alimentare și alte proceduri familiare, uh, familiale, mă scuzați, și uh, ne bucurăm de faptul că Uniunea Europeană a semnat această convenție și așteptăm ratificarea. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, un comentariu în legătură cu starea de fapt în legătură cu convențiile globale de la Haga privind uh, dreptul privat internațional. Trebuie să facem distinția între convențiile adoptate uh, din 2000 încoace și cele adoptate înainte de anul 2000. Cele adoptate la Haga din anul 2000 încoace au o clauză care permite Uniunii Europene, comunității europene să semneze convenția, să ratifice Convenția ca atare, eventual, alături de statele membre, depinde de modul în care sunt împărțite competențele. Uniunea Europeană a semnat deja două instrumente, Convenția din 2007 pe care tocmai am menționat-o și uh, Convenția din 2005 privind acordurile privind alegerea tribunalului competent, un instrument foarte important. Există o relație directă cu Bruxelles 1. Am urmărit uh, cu mare interes propunerile de a, a vă inspira din Convenția din 2005 și Bruxelles 1 și sper că veți putea ratifica rapid acest uh, instrument nu trebuie neapărat așteptată revizuirea uh, setului Bruxelles 1 sau Bruxelles 2 pentru a ratifica această convenție cât mai repede. Pentru că este posibil să facă acest lucru fără a revizui neapărat Bruxelles 1. Bineînțeles, Parlamentul are un rol important de jucat și respectăm foarte mult acest rol. Un alt instrument uh, a fost ratificat, aprobat de Uniunea Europeană, e vorba de protocolul din 2007 privind legea aplicabilă. Uniunea Europeană a fost prima care s-a alăturat acestei convenții și apreciem acest lucru. Situația este diferită pentru convențiile adoptate la Haga înainte de 2000, pentru că acestea nu puteau avea o clauză care să permite comunității să uh, devină semnatarea a convenției. Deci, uh, această listă de vreo 35 de convenții uh, Uniunea nu are posibilitatea de a, de a le semna, dar ele sunt foarte importante pentru cetățenii Uniunii Europene și este de dorit ca toate statele membre ale Uniunii Europene să se alăture împreună aceste instrumente. Multe dintre ele la multe dintre ele, multe dintre țările europene sunt deja participante. Cazul cel mai urgent pe care aș dori să vi-l prezint și domnul Duncan va vorbi mai mult despre acesta este cel al convenției din 2006 privind protecția copiilor. Ideea era ca pe 5 iunie anul trecut această țară să se aplice în toate statele Uniunii Europene, dar încă nu se întâmplă acest lucru. Avem și Convenția uh, din 2000 pentru protecția adulților este important, uh, având în vedere că populația europeană îmbătrânește, este foarte importantă și această convenție, precum și altele, cum ar fi uh, înstrăinarea documentelor și mai departe, sunt uh, convenții semnate de majoritatea statelor Uniunii, dar nu toate. De asemenea, convenția privind accesul la justiție, aceeași situație. Nu toate statele membre ale Uniunii au semnat-o sau au ratificat-o. Deci am pledat pentru că declarația solemnă adoptată în 2007 ca Uniunea Europeană să facă tot ce poate pentru a încuraja statele membre să semneze aceste convenții, această declarație uh, solemnă, deci să fie urmată acum de fapte. Domnule președinte, acum aș da cuvântul secretarului general adjunct pentru a aborda alte aspecte. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte pentru a vă face să înțelegeți care sunt aspectele pe care le studiem. Secretarul general a menționat Convenția privind răpirea copiilor. Această convenție încă atrage noi state semnatare în ultimii doi ani. Știți probabil că Marocul a devenit parte la această convenție și acesta a fost o aderare foarte importantă. De asemenea, Singapore a devenit parte la această convenție și alte țări urmează. Ați auzit probabil că Japonia recent a declarat formal intenția de a deveni parte la această convenție din 1980. Este un lucru foarte important, credem noi, acest lucru ca reacție la solicitarea multor state membre ale Uniunii Europene. Corea, de asemenea, um, este în curs de aderare și Federația Rusă, de asemenea, lucru foarte important este pe cale de aderare la convenție și s-a pregătit propunerea uh, care va fi discutată în Duma rusă. După cum a spus secretarul general, săptămâna viitoare urmează o revizuire majoră a modului în care funcționează în practică Convenția din 1980 și Convenția din 96 privind protecția copiilor. Pentru a vă explica anumite aspecte care vor fi discutate cu această ocazie, una dintre cele mai importante aspecte în cazul în care uh, um, părintele care a rămas în urmă cere revenirea copilului, de multe ori se, uh, există afirmații de violență în familie sau că copilul sau părintele care îl uh, însocește a, a fost abuzat, uh, a suferit acte de violență. Și abordarea acestor uh, afirmații duce la dificultăți, pentru că procedurile de la Haga trebuie să aibă loc rapid. Deci noi discutăm, încercăm să ajutăm judecătorii să realizeze acest echilibru între o rezolvare rapidă a cazului, dar și să țină cont de aceste afirmații în mod sensibil, în mod logic, în mod cât mai uh, corect. De asemenea, uh, Uh, încercăm să impunem sau să sugerăm medierea. Avem uh, un ghid de bune practici pentru mediere uh, care face parte sau este legat de Convenția din 80. Am dori ca din, ca din ce în ce mai multe din aceste cazuri de la Haga să fie rezolvate prin acorduri între părinți. Deja aproximativ 40% din toate cazurile uh, care uh, trec prin sistemul de la Haga sunt rezolvate printr-o formă sau alta de acord. Și noi am dorit ca numărul acordurilor să crească, bineînțeles, pentru că pentru viitorul acestor familii și relațiile dintre părinți și copil, ideal este să existe un, o înțelegere. În legătură cu Convenția din 96, la aceeași întâlnire vom uh, discuta despre un nou material, un nou manual pe care l-am pregătit pentru a ajuta autoritățile, avocații și uh, judecătorii să aplece convenția. Știți probabil că ne-am inspirat în uh, redactarea acestui manual din ghidul Uniunii Europene pentru, în cadrul uh, regulamentului Bruxelles 2 bis. Un alt domeniu pe care îl uh, discutăm în momentul de față, care este de interes pentru statele membre ale Uniunii și pentru membrii acestei comisii, este în ceea ce privește uh, prevederile privind mamele surogat. Uh, convenția își va intensifica activitatea Uh, în legătură cu uh, procedurile legate de această folosire a mamelor surogat din alte țări. diferitele țări au puncte de vedere foarte diferite în legătură cu folosirea uh, mamelor surogat. Chiar unele țări ale Uniunii Europene au atitudini foarte diferite. Nu au unele nu au reglementat situația, altele uh, s-au declarat ilegală folosirea mare, mamelor surogat, altele au impus uh, limite foarte stricte. Și unele țări permit astfel de relații, de contracte private. Rezult Rezultatul, bineînțeles, este că uh, oamenii, familiile merg în țările în care este posibil să se uh, facă apel uh, la mame surogat și de aceea apar cazul transfrontaliere, bineînțeles. Am urmărit jurisprudența din foarte multe țări din Uniunea Europeană și din afara ei în legătură cu acest aspect și studiem dificultățile care apar pentru persoanele respective, nesiguranța în legătură cu statutul copilului, bineînțeles, mai ales al copilului. Și uh, se pune, sub, este sub uh, semnul întrebării însă și naționalitatea copilului. Apare problema care este tehnica juridică pentru a stabili relația părinte-copil între acest copil născut uh, uh, de o mamă surogat și părinții uh, care viitorii lui părinți. Se pune, bineînțeles, problema exploatării și protecției copiilor. Deci, iată, sunt tot felul de relații, tot felul de aspecte. Uh, trebuie, bineînțeles, să se, să se protejeze, în primul rând, copilul, dar uneori și mama surogat, care poate fi uneori victima exploatării. Și, bineînțeles, să protejăm și uh, părinții care doresc acest copil, care se află într-o situație vulnerabilă așa cum sunt de multe ori părinții când doresc atât de mult să aibă un copil, încât sunt gata să plătească foarte mult pentru asta. Și Considerăm, deci, că sunt multe de făcut, lucruri foarte importante în acest domeniu și conferința de la Haga este gata să o facă E nevoie de mai multă claritate în regulile de drept internațional privat în ceea ce privește statutul și, uh, și relația de filiație. Probabil e nevoie de un sistem de cooperare, administ- cooperare administrativă între structuri și proceduri pentru controlul și reglementarea a ceea ce aș numi eu agențiile care oferă serviciile mamelor surogat la nivel internațional și e nevoie de reguli pentru a proteja persoanele care se află în situație de risc. E nevoie de reguli făcute, dacă se poate, pentru a preveni câștigul financiar uh, uh, exagerat din astfel de proceduri. După cum am spus, între diferitele state, atitudinea este foarte diferită. Unele state nu vor să se ocupe deloc de această situație, dar trebuie să convingem țările că fiecare sunt pentru, fiecare sunt împotriva folosirii mamelor surogat, trebuie să reacționeze, având în vedere că există un uh, interes comun pentru a reglementa. Este, există interes comun, în primul rând, pentru a proteja persoanele implicate în aceste situații, mai ales copiii. Pentru că copilul este persoana cea mai inocentă și este produsul inocent și uh, acestei noi posibilități uh, a, a tehnicii medicale. Deci trebuie în primul rând uh, să protejăm copilul. Uh, de asemenea, trebuie să colaborăm cu Canada pentru recunoașterea ordinelor de protecție. Când există o situație de violență în familie și soțul într-o țară obține ordinul ca celălalt soț să părăsească domiciliul familial și să nu se mai apropie de el sau de ea și atunci ce se întâmplă în drept internațional privat în momentul în care victima se mută în altă țară, deci altă jurisdicție și uh, trebuie, bineînțeles, să continuă să fie protejată de acest ordin de protecție. Mi s-a cerut să studiem modul în care se poate aborda această recunoaștere internațională a ordinelor de protecție. Nu e ușor, pentru că legile implică un uh, amestec de drept civil și drept penal, dar aceasta este o realitate de asemenea pe care trebuie să o abordăm. În fine, vreau să menționez și adopțiile internaționale. Știu că este de, sunt de interes pentru comisia dumneavoastră și acest aspect. Avem 80, uh, peste 80 de țări participante la Convenție de la Haga din 93 și în momentul de față noi oferim uh, sprijin tehnic și formare, mai ales țărilor de origine. Facem acest lucru în țări cum ar fi Cambodgia, Guatemala și așa mai departe, Haiti de asemenea. Deci țări cu situații foarte dificile, care au nevoie de sprijin pe termen lung de multe ori. Principala noastră dificultate este, bineînțeles, să asigurăm finanțarea necesară pentru a face această formare. Obiectivul este să ca aceste țări să aibă un sistem uh, de adopție care să fie corect funcțional din punct de vedere etic care să țină cont de interesul copilului, să suprime câștigul financiar, uh, dar și să ofere ajutor familiei care urmează să adopte, pentru că și aceasta are interesul să se procedeze în mod etic în adopția sa internațională. Sunt uh, lucruri dificile și e nevoie de resurse Uh, de mai multe resurse pentru a face lumina și în această situație cât de curând. Mulțumesc! Vă mulțumesc amândurora pentru această prezentare. Diana, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și, uh, bineînțeles, doresc să mulțumesc și domnului Duncan și domnului Van Hoss pentru această prezentare în ceea ce privește conferința de la Haga și munca pe care aceasta o desfășoară în domenii foarte sensibile care îngrijorează foarte mulți cetățeni. E o veste bună uh, faptul că se fac lucruri în acest sens și că conferința de la Haga e capabilă să facă în așa fel încât aceste convenții internaționale să funcționeze în mod corect în beneficiul cetățenilor, pentru că acesta era scopul inițial. Deci, noi susținem Convenția de la Haga. Uh, sprijinul nostru este unul esențial și sunt de părere că poate noi, în calitate de comisie parlamentară, ar trebui să explicăm, să clarificăm, să explicăm statelor membre anumite aspecte în ceea ce privește uh, situația convențiilor dinainte de 2000, care încă nu sunt pe deplin operaționale peste tot în Uniunea Europeană și să ne asigurăm de faptul că statele membre devin parte semnatară și că nu sunt oarecum uh, tentate să încheie aranjamente bilaterale cu țări terțe, pentru că acele aranjamente bilaterale, uh, chiar dacă par tentante la prima vedere, uh, ar fi, de fapt, sub cerințele și sub nivelul de protecție oferit de către aceste convenții. Și atunci aceste state membre s-ar găsi într-o situație în care protecția pe care ar oferi-o nu ar fi uh, suficientă pentru proprii săi cetățeni. Și, domnule președinte, ascultând cele spuse de uh, oratorii precedenți, m-am întrebat oare nu ar fi bine pentru comisia noastră să uh, redactăm eventual o rezoluție care să sprijine acele aspecte care ne-au fost aduse astăzi în atenție și să încurajăm statele membre să uh, acorde atenție deosebită acestor convenții care datează dinainte de 2000. Uh, e adevărat că avem problema dificilă a finanțării, dar dincolo de acest considerent financiar, ar fi poate bine să demonstrăm sprijinul nostru în mod vizibil, așa cum putem să facem. Apoi, pentru a mă referi la câteva din uh, aspectele evocate pentru munca ulterioară, deci munca pe viitor, mie mi se pare că uh, perspectivele sunt interesante. M-aș referi la acest punct legat de ordinele de protecție și violența în sânul familiei. Ceea ce constatăm din ce în ce mai mult în foarte multe din statele noastre membre uh, este că există aceste probleme, probleme care nu țin neapărat de violența familială, domest, uh, uh, familială tradițională, ci Uh, constatăm că există o violență, indiferent de uh, sexul persoanei respective, femeie sau bărbat, care uh, depășește această idee de ordin de protecție care ar putea reglementa situația. Vedem că în multe state membre poziția este asemănătoare. Uh, oamenii se mută din țări terțe în Uniunea Europeană și atunci apar probleme specifice care trebuie să fie rezolvate. Deci acele ordine de protecție ar fi bine să, să poată fi recunoscute și aplicate. De asemenea, m-aș referi și la un alt aspect. După cum știți, de mulți ani de zile am uh, urmărit îndeaproape anumite proiecte proiecte referitoare la sentințe și la hotărâri judecătorești, uh, însă aș vrea să știu care este evaluarea dumneavoastră uh, referitor la aceste proiecte, dacă e nevoie poate de inițiative noi. Și un alt domeniu important pentru noi este modul în care legea, uh, legislația Uh, din țări terțe poate și trebuie uh, să fie aplicată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii Europene. În ce domenii, în ce circunstanțe? Deci, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care o depuneți și sper, domnule președinte, eventual printr-o rezoluție, să găsim o modalitate de a exprima sprijinul nostru față de ideile prezentate de oratori. Și dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un lucru poate că ar fi bine ca noi, în calitate de Parlament European, să putem fi reprezentați la astfel de întâlniri, în așa fel încât să prezentăm în mod direct poziția Parlamentului European ca parte a unei întregi poziții la nivel european. Mulțumesc. Cred că această propunere de rezoluție va fi tratată la următoarea reuniune a coordonatorilor. Poate că nu avem nevoie neapărat despre o rezoluție sau despre un raport, poate că ar trebui să optăm pentru opțiunea întrebării cu uh, solicitare de răspuns oral, urmată mai apoi de, una, uh, de o rezoluție eventual, dar, mă rog, mai discutăm despre asta. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc, este absolut uimitoare uh, uimitor efortul pe care îl susțineți. Trebuie neapărat să, să fiți sprijiniți, pentru că toate aceste teme sunt foarte importante. Dați-mi voie să fac uh, un comentariu, o propunere de activitate pe viitor. Mi s-a părut interesant că, spre exemplu, la, răp, uh, în tema răpirilor de copii, Duma Uh, din Rusia încearcă sau uh, se gândește la a, la a se ală, alătura uh, dumneavoastră. Mă gândesc dacă raportul, acordul bilateral între Rusia și Franța nu ar fi o problemă. Ba, eu cred că ar fi neapărat o, ar fi o problemă. Mi se pare că ar trebui neapărat să ne mișcăm în cadrul acordului. Care este părerea dumneavoastră? Am înțeles că această temă este una foarte recent apărută, dar cu siguranță vă veți ocupa de ea. În ceea ce privește mamele surogat, da, înțeleg problema juridică juridică. E greu să tratăm această temă pornind de la terminologia juridică în vigoare. Poate că la un moment dat vom reuși să rezolvăm problema, însă în momentul de față eu nu întrevăd o soluție. Probabil că trebuie să încercăm să facem în așa fel încât uh, mamele surogat să nu fie puse sub uh, presiune, să trebuie să tratăm clar problema remunerărilor, etc. Vom urmări cu mare atenție activitățile dumneavoastră în acest domeniu. În Austria există o lege cu privire la mamele surogat și vrem să vedem care este, care va fi rezultatul efectului dumneavoastră, eforturilor dumneavoastră. Cred că dacă vom reuși să ne înțelegem la nivel internațional, vom reuși să evităm o mulțime de litigii care apar în momentul de față. Deci e o temă foarte importantă, după părerea mea. Dar uh, vedem uh, că acum, date fiind discuțiile din Duma rusească, am putea să evităm acordurile bilaterale pe viitor. Vă mulțumesc, domnul Hefner. Da, nu pot decât să mă alătur celor spuse de antevorbitoarea mea. nici măcar nu pot uh, spune în cuvinte cât de importantă mi se pare munca dumneavoastră. Noastră acționați într-o, într-un cadru multicultural în scopul stabilirii unor sau cu obiectivul stabilirii unor uh, standarde comune la nivel internațional. Iar Uniunea Europeană nu poate decât să o fie recunoscătoare pentru faptul că depuneți aceste eforturi la nivel internațional. Și uh, vă dați seama cât de importante sunt uh, aceste armonizări, apropieri ale definițiilor juridice, uh, tocmai pentru noi, Uniunea Europeană acest promotor al legislației unificate, uh, uh, uniformizate. Am o întrebare. Ați prezentat aici această, acest tabel și Trebuie să recunosc că nu înțeleg multe dintre categoriile pe care le-ați menționat dumneavoastră aici în tabel. În orice caz, uh, cred că tabelul trebuie să fie studiat în, în detaliu. Dar cu toate acestea, dați-mi voie să vă cer ajutorul. Vreau să vă întreb de ce atât de multe convenții nu au fost sau nu sunt uh, ratificate, deși au fost încheiate. Ați menționat aici uh, uh convențiile care nu au fost uh, ratificate, aveți un asterix aici, însă convenția privind adoptarea nu a fost ratificată în niciunul dintre statele membre Există, de asemenea, patru state care, care declară cât se poate declar că nu vor să ratifice niciodată această conven convenție. Și mai există și alte exemple în care unul sau două dintre statele membre au, uh, au trecut la ratificare, iar celelalte nu. Uh, de asemenea, există membri ai Convenției de la Haga care au uh, ratificat o singură convenție. Mai avem și cazul Malaeziei care nu a ratificat absolut niciuna dintre convențiile dumneavoastră. De ce se întâmplă asta? Vă mulțumesc. Acestea au fost întrebările. Domnule Van Loon, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă exprim recunoștința noastră față de sprijinul de care ați dat dovadă vis-a-vis -vis de munca noastră. E un rezultat încurajator. Am să răspund la câteva din întrebări și cu siguranță că domnul Duncan va răspunde la celelalte. Doamna Wallace s-a referit la munca noastră în ceea ce privește sentințele. Uh, după cum știți, doamna Wallace a venit acum câțiva ani de zile la Haga și în mod foarte ambițios am încercat să obținem pachetul Brussels la nivel global. Uh, a fost destul de greu, de aceea a trebuit să reducem dimensiunile și sfera, aria de acoperire a acestui uh, pachet. Uh, este un instrument absolut vital și indiferent ce se va întâmpla pe viitor în domeniul setințelor, e bine, vom susține convenția, pentru ca aceasta să poată să devină operațională, pentru că în momentul de față nu avem nimic în afară de convenția de la New York în ceea ce privește sentințele uh, ordinare, ca să zic așa, la nivel global și modul în care acestea sunt aplicate. Deci, această convenție reprezintă un prim pas pentru a vedea ce anume se poate întâmpla în statele membre, precum și în alte state, precum Australia și așa mai departe, pentru a înregistra progrese. Și suntem convinși că avem șanse suficiente pentru ca această convenție să devină o realitate. Cel puțin aceasta este pledoaria mea, acesta, acesta este scopul eforturilor noastre. Decizia a fost uh, în mod prudent formulată și cred că au existat motive foarte întemeiate pentru acest lucru, având în vedere uh, Uh, modul în care se deplasează centrul de gravitate în Uniunea Europeană care merge înspre est. Vremurile se schimbă, de aceea noi trebuie să vedem ce putem face în acest domeniu înainte de a schimba lucrurile total. Impresia mea este că nu ar trebui să fim prea ambițioși, pentru că este foarte greu să obții unanimitate uh, Uh, în ceea ce uh, numim noi directivele directe pentru a putea obține un regulament care să poată fi aplicat peste tot. Ar fi poate mai prudent să vedem mai întâi modul în care sentințele pronunțate sunt uh, într-adevăr executate, aplicate concret pe teren. Deci acestea trebuie să fie recunoscute, să fie aplicate și dacă obținem asta ar fi deja un prim pas înainte nemaipomenit. Și poate ulterior am putea încerca să rezolvăm și problemele conexe legate de acest aspect al uh, sentințelor, spre exemplu conflictele între diferite jurisdicții și așa mai departe. E adevărat că trebuie să găsim un punct de plecare, trebuie să găsim resursele necesare, pentru a ajunge la o, un rezultat uh, concret. Acum, în ceea ce privește leg legislația străină, care se poate aplica în Uniunea Europeană. Cu sprijinul statelor membre, am uh, organizat câteva întruniri la nivel de experți în așa fel încât să vedem care este statutul actual al uh, acestui dosar. Și este o iluzie, pentru că în momentul de față încă nu se poate aplica uh, această legislație și nu putem să garantăm cetățenilor acces la uh, legislația din alte țări, pentru că nu e ușor să obții informații. Ori informația inițială este punctul de plecare, este punctul cel mai important. Și am reușit să punem la punct o propunere în trei părți. Să creăm un viitor instrument asemănător cu Convenția de la Londra, care încă se discută la Consiliul Europei, uh, care să se ocupe cu solicitări care vin din partea unui judecător și care pot fi transmise mai departe unui alt judecător într-o altă țară. Acesta ar fi un prim capitol. Apoi, ar mai avea o a doua parte referitoare la informația care este disponibilă prin internet o sursă de informare foarte puternică, bine stabilită în foarte multe țări. Deci acest instrument ar putea să ducă la crearea unei anumite uniformități a criteriilor. Uh, spre exemplu, de traducerea documentelor, de recunoașterea acestora, în așa fel încât informația să poată fi utilizată. Și apoi, uh, a treia parte este referitoare la uh, posibilitatea pe care ar avea-o judecătorii din alte țări, din Uniunea Europeană, să facă apel la anumiți experți. Pentru că nu e suficient să uh, pui o întrebare sau tr- transmiți o întrebare unui alt judecător și să primești un răspuns. Ideea e că trebuie să fie o întrebare sau un răspuns cât mai documentat posibil. Deci, după părerea noastră, în momentul de față, din păcate încă nu există o majoritate, în orice caz nu există un consens uh, pentru a putea prelua acest subiect și a-l dezvolta ulterior. Apoi au mai fost și întrebări referitoare la modul în care trebuie analizat acest document, acest tabel. Cum trebuie înțeles el? De ce uh, anumite țări nu au ratificat anumite convenții? Eu cred că putem să ne uităm uh, din două unghiuri. Pe de o parte, vedeți statele membre care au ratificat convențiile și e un număr impresionant, un număr din ce în ce mai mare de ratificări. Nu uitați, noi, ca Uniunea Europeană, nu suntem într-o poziție în care să ne putem permite să adoptăm un text și, paf, dintr-o dată acesta este aplicabil direct în toate, în toate statele membre, pentru că și parlamentele naționale au un cuvânt de spus. Deci, puteți constata că, în ciuda acestui fapt, există foarte multe progrese care au fost înregistrate și eforturi se desfășoară în continuare. Uh, în acest sens. Avem o rată de 20-25 de ratificări pe an și această rată crește progresiv. Ceea trebuie să înțelegeți că în momentul în care vă uitați la aceste convenții, în momentul în care acestea sunt revizuite, vă uitați-vă la convenția referitoare la adopții. Convenția aceasta nu a fost pur și simplu abrogată, ci a fost înlocuită de o altă convenție care este mai, uh, are o sferă de acoperire mai largă, mai extinsă. Și deci, spre exemplu, nu ne așteptăm ca uh, foarte multe uh, țări să ratifice uh, convenții care au fost înlocuite sau revizuite, pentru că țările, care doresc să devină parte semnatară la anumite convenții preferă să ratifice versiunea cea mai recentă și în anumite state uh, membre vedem că există din ce în ce mai mult interes pentru aceste convenții. Și am avut ocazia să merg să discut cu reprezentanți din diferite uh, state. Spre exemplu, am fost la Sankt Petersburg, am discutat cu reprezentanții ruși uh, pe marginea diferitelor uh, convenții care vor fi discutate cât de curând în cadrul Dumei. Întrebarea a fost, suntem încântați de nivelul de ratificare actual? Bineînțeles, deocamdată nu. Dar dacă ne uităm la care era situația acum 10 ani de zile, este evident că progresele sunt mari și mari, multe state membre au au făcut eforturi considerabile. Uh, mare parte din convenții au fost, uh, au fost semnate în ultima vreme într-un ritm rapid. Deci, nu trebuie să uităm că toate aceste lucruri depind foarte mult de sprijinul pe care îl putem avea pentru secretariat și multe autorități din statele membre se află de partea noastră. Sper că astfel am răspuns la întrebarea dumneavoastră și eventual colegul meu, domnul Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În ceea ce privește aranjamentele la nivel bilateral, mai ales uh, cele în care este implicată Federația Rusă, uh, Bineînțeles, împărtășim îngrijorările care au fost aici exprimate. Noi am avut ocazia să discutăm cu autoritățile rusești pe această temă și nu numai în ceea ce privește convenția referitoare la răpirea copiilor, uh, ci și la Convenția referitoare la adopțiile internaționale. Uh, Federația Rusă a semnat această convenție, însă încă nu a ratificat-o și vedem că există această tendință de a uh, privilegia negocierile la nivel bilateral. Apoi, ei, uh, când evocăm aceste îngrijorări, ni se răspunde că aceste acorduri la nivel bilateral sunt, ca să spun așa, făcute mai pe măsură, în funcție de nevoile lor. Noi am încercat să le explicăm, da, dar știți că acestea presupun anumite dificultăți. Dacă nu sunteți membru la Convenția de la Haga, atunci nu sunteți parte a comunității internaționale care dezvoltă anumite bune practici în anumite domenii și atunci nu vă puteți bucura de sprijinul pe care celelalte state uh, semnatare la o convenție vi l-ar putea exprima. De asemenea, e un mod ineficace de a negocia bilateral cu anumite țări cu care dorești să ai anumite, un anumit gen de relații. Uh, în plus de aceasta, creează, astfel de practici creează complicații și, din nou, dacă ne uităm, spre exemplu, la convenția referitoare la răpirea copiilor, pot apărea cazuri în care mai multe două state sunt implicate. De aceea, o abordare multilaterală este preferabilă în locul abordării bilaterale. Nu am mai pus accentul și pe un alt aspect, și anume că aceste convenții spre exemplu, Convenția pentru Adopție Internațională. Uh, dacă vă doriți, spre exemplu, o protecție suplimentară, întărită, acest lucru se poate face pe marginea Convenției însăși. Și acest lucru e posibil chiar și cu Convenția din 1998 referitoare la răpirea copiilor. Iată un exemplu extraordinar în ceea ce privește colaborarea la nivel regional care a dus la îmbunătățirea Convenției și care a devenit uh, parte a pachetului Brussels 2. Deci cred eu că aceste argumente, încet dar sigur, încep să aibă un efect evident. Însă e adevărat că e destul de greu să uh, lămurești mesajul. Apoi, Cineva s-a referit la mm, aspectul următor. De ce anumite țări nu se află pe lista țărilor care au ratificat? E adevărat că anumite convenții de la Haga sunt mai puțin cunoscute în anumite părți ale lumii decât în alte părți. Dacă ne uităm la țările arabe, uh, noi acolo am desfășurat efortul deja de mulți ani de zile și încercăm să obținem un dialog uh, Uh, cu um, uh, țările arabe și pe de o parte și țările membre ale Convenției de la Haga pe de altă parte. În regiunea Asiei, Pacificului, ați uh, ați menționat specific Filipinele. E bine, acum câțiva ani de zile am lansat câteva conferințe la nivel regional care aveau drept scop de a aduce oarecare lumină asupra acestor convenții în această regiune a lumii. Și anul acesta uh, vom avea o conferință de acest tip în Manila. Ceea ce noi încercăm să facem este să creștem gradul de conștientizare, să facem în așa fel încât aceste convenții să fie cât mai cunoscute, spre exemplu în uh, Africa subsahariană. Și acolo depunem eforturi pentru a ajuta țările din această regiune să înțeleagă că ar putea exista și avantaje uh, în momentul în care ele se alătură Convenției de la Haga. Și, într-adevăr, am obținut deja câteva succese în această muncă. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, das war wie immer hochinteressant. Vă mulțumesc. A fost uh, o discuție foarte interesantă. La următoarea ședință a coordonatorilor vom decide modul în care putem, vom putea transforma într-o rezoluție toate informațiile pe care le-am aflat astăzi. Bun, trecem la punctul 11, raportul domnului Siomo. Este vorba despre um, jurnalul oficial. Domnule raportor, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vorbim aici despre publicarea electronică a jurnalului oficial al UE. Avem o propunere din partea Comisiei Europene în acest sens. În această propunere Uh, se vorbește despre validitatea juridică a variantei electronice a uh, jurnalului oficial. Știm că în ziua de astăzi nimeni nu mai citește versiunea uh, pe suport clasic a jurnalului oficial. Toată lumea citește por, uh, varianta electronică, dar știm că această uh, variantă electronică a jurnalului oficial al UE nu are nici un fel de valoare juridică. Și tocmai de aceea de aceea Comisia dorește ca situația să se schimbe. Cum uh, vrea ea să schimbe această situație? Dorește, bineînțeles, o modificare a regulamentului vizit, uh, referitor la jurnalul oficial. Și această propunere este cât se poate de solidă și potrivită din punctul meu de vedere. După cum spuneam, în ziua de astăzi, singurul avantaj al variantei electronice a jurnalului oficial rezidă în caracterul de, uh, informativ al acestei, uh, acestei variante. Însă varianta electronică nu poate fi invocată în justiție, spre exemplu. Uh, suntem cu toții da, de acord că cetățenii europeni trebuie să aibă acces la legislația europeană și trebuie să aibă acces și prin intermediul internetului. Această opțiune tehnologică trebuie să fie utilizată de către noi pentru că pe această cale a internetului vom putea să furnizăm informațiile necesare celor interna- interesați uh, cu niște costuri cât se poate de reduse. Deci internetul internetul este o opțiune pe care trebuie neapărat să o utilizăm. Tocmai de aceea, propunerea Comisiei Europene este una pozitivă. Am înțeles că și Consiliul este de acord, bine, la nivel inoficial, neoficial, uh, cu această propunere a Comisiei. Da, asta este, acesta este zvonul pe care l-am auzit. În orice caz, uh, varianta electronică a jurnalului oficial trebuie să primească o validitate juridică. Iar varianta pe suport clasic trebuie să rămână o o variantă care oferă informații celor eh, interesați. Deci, prin urmare, schimbăm starea de fapt. Lucrul acesta îi va ajuta pe cei care vor putea eh, pe viitor să invoce în tribunal textele pe care le-au citit pe internet. Dar mai avem și uh, hotărârea judecătorească a Curții Europene de Justiție, o hotărâre judecătorească uh, în care se vorbea tocmai despre lipsa de valoare juridică a variantei electronice a uh, jurnalului oficial. Ei, situația asta trebuie să se schimbe. Regulamentul spune că varianta electronică a jurnalului oficial trebuie să obțină validitatea juridică. Mai avem și semnătura electronică, un instrument la dispoziția noastră, care, semnătura electronică care va valida, practic, textul publicat pe internet. Încă un lucru esențial este acela că în propunerea comisiei se vorbește și despre o uh, versiune electronică a jurnalului oficial care se adresează doar persoanelor cu handicap. E drept, această versiune nu va, avea, nu va reprezenta un temei juridic, nu va putea fi folosit uh, ca o bază juridică, dar în orice caz e un pas înainte. În cazul în care sistemele de internet uh, nu funcționează pentru mai mult de o zi, interesații trebuie să recurgă din nou la varianta pe suport clasic al jurnalului oficial. Bine, nu trebuie să discutăm în, în detaliu această temă, oricum tehnologiile evoluează foarte rapid. În orice caz, esențial este faptul că varianta electronică a jurnalului european va deveni solidă din punct de vedere juridic. Asigurăm garan- uh, siguranța, nimeni nu va putea manipula aceste publicări electronice, nimeni nu va putea folosi aceste texte publicate pe internet în propriile lor scopuri. Prin urmare, consider că propunerea Comisiei, pornind de la informațiile ce mi-au parvenit, asigură într-adevăr siguranța uh, variantei electronice a jurnalului uh, oficial contribuie la securitatea cetățenilor europeni. În același timp, în tratatul de la Lisabona trebuie să adaug faptul că nu, ă, nu există niciun fel de temei jur, juridic clar pentru acest jurnal oficial. Deci nu există prevederi clare aici. Uh, secretariatul însă, și mulțumesc pentru asta, mi-a, mi-a atras atenția asupra faptului că ar putea exista îndoieli juridice în acest, uh, în acest domeniu. După discuția cu uh, secretariatul, m-am gândit mai mult la temeiul juridic, care ar putea fi utilizat. Bineînțeles, avem articolul 297. Aici se spune clar că uh, actele legislative trebuie să fie publicate în jurnalul oficial, dar acest articol nu spune nimic despre forma publicării și tocmai de aceea consider că articolul 297 nu poate reprezenta un temei juridic pentru publicarea electronică. Am vorbit cu secretariatul uh, Uh, de asemenea despre articolul 15. Acesta uh, stipulează sau reglementează accesul la documentele legislative. Despre ce este vorba aici? Este vorba uh, și despre stenogramele din ședințe, despre avize, despre opinii, etc. Vedeți că articolul acesta vizează categorii cât se poate declare și cred că acest articol uh, nu se referă neapărat la acte legislative care uh, trebuie neapărat, conform uh, tratatului de la Lisabona, să fie publicate. Mi se pare potrivită alegerea articolului 352, care vorbește despre clauza de flexibilitate. Se spune aici că la propunerea Comisiei Europene, con Consiliul este cel care, în urma consultării cu Parlamentul, uh, ia o decizie. Este vorba despre cazurile pentru care nu există temeiuri juridice. Și care este obiectivul Uniunii Europene în momentul de față? Transformarea în realitate a acestei variante electronice a jurnalului oficial. S-a spus de asemenea că avem nevoie de, clar, de uh, reguli clare cu privire la publicarea electronică. Bine, am îndoieli legate de articolul 352, dar dacă nu găsim un temei juridic mai solid, atunci trebuie să-l utilizăm pe acesta. Și cred că tot ceea ce s-a discutat până în momentul de față ne dovedește faptul că alte articole nu pot uh, Um, nu pot fi folosite pe post de temei juridic. Vreau de asemenea să mulțumesc președinției ungare pentru uh, întâlnirea la care a fost dispusă să ia parte cu mine. De fapt, președinția ungară a muncit mult pentru transformarea în realitate a acestei uh, propuneri uh, și am fost asigurat că acest regulament ar putea fi promulgat chiar în iulie. Dacă e să respectăm acest calendar, atunci comisia noastră ar trebui să voteze în ședința din iunie acest raport. Mai apoi am putea vota la ședința plenară din iu- iunie, mini-plenara uh, din iunie, uh, ce va avea loc la Bruxelles, acest raport. Cred că nu vom avea probleme în a atinge acest uh, deadline. Nu cred că vor exista mari controverse legate de temă. Dar cu toate acestea, mi se pare că discuțiile sunt necesare, sunt, discu- sunt deschis uh, propunerilor, dar, după cum spuneam, cred că putem respecta acest uh, calendar strâns. În concluzie, această propunere aduce cu sine doar avantaje. Care este consecința acestui regulament? Varianta electronică a jurnalului oficial ar primi validitate juridică. Dacă, facem, dacă procedăm în, lucru, în modul acesta, sporim rapiditatea accesului la legislația europeană, oferim mai multe uh, mai multă siguranță juridică cetățenilor europeni și, de asemenea, ne scutim de Uh, cheltuielile legate de publicarea uh, jurnalului oficial, pentru că varianta electronică, bineînțeles, ar fi gratuită. Vă mulțumim pentru această prezentare. Domnul Mesaș. Mulțumesc, domnule președinte. kezdeményezését és a Vă mulțumesc foarte mult, așadar, în calitate de raportor din umbră, nu pot decât să salut uh, propunerea comisiei și, de asemenea, propunerea comisiei uh, uh, președinției ungare, îmi cer scuze. Și, bineînțeles, uh, îi mulțumesc raportorului Ziobro. Această temă este una foarte importantă, deoarece încă din anul 1998 există o variantă electronică a jurnalului oficial al UE. De atunci încoace, tot mai puțini oameni folosesc varianta pe suport clasic al acestui jurnal și tocmai de aceea trebuie să reglementăm situația, să asigurăm uh, uh, soliditatea și siguranța juridică. Dacă vom proceda după cum ne-a, ne-a propus domnul raportor, cu siguranță vom reuși să obținem aceste obiective. Ar fi un mare avantaj pentru cetățenii europeni, ar fi un pas înainte și noi trebuie să creăm cadrul legal cât mai curând cu putință. Hiteles és hivatalos szövegekhez. Azzal... Trebuie să vedem dacă aceste texte în forma lor electronică devin obligatorii, dacă devin oficiale, dacă versiunea electronică este versiunea oficială. Și atunci am, ne-am uh, simplificat viața și am simplificat viața multor cetățeni europeni după cum bine s-a spus deja. Cetățenii, de fapt, ceea ce interesează pe ei este rezultatul, rezultatul unor decizii legislative și acest rezultat trebuie să fie accesibil mult mai ușor și astfel ne-am putea îmbunătăți activitatea. Ceea ce vreau să spun în fond este că versiunea electronică publicată a jurnalului oficial uh, pare a fi opțiunea cea mai bună. Deci trebuie să o uh, sprijinim. Corespunde de plin cu ce, versiunea în scris și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a obține această oficializare a versiunii electronice. Eu sunt de acord cu uh, domnul Ziobro asupra faptului că uh, nu e nevoie de o schimbare a temeiului juridic. Uh, ar fi bine să avem o procedură accelerată, fast track. Evident, în cazul în care celelalte grupuri politice sunt de acord cu acest lucru și că există un consens general. În orice caz, aceasta este părerea noastră. Vă mulțumesc. În ceea ce privește procedura accelerată, avem o mică problemă. Și anume, am aflat că atât AFCO cât și LIBE sunt uh, dornice să aibă un aviz propriu pe, pe marginea acestui subiect. Deci situația se complică. Doamna Rechner, vă mulțumesc, nu vreau să adaug prea mult din punct de vedere al conținutului. Asta pentru că mi se pare că trebuie să sprijinim această propunere. Trăim în secolul 21 și, prin urmare, trebuie să ne comportăm uh, în concordanță cu acest uh, secol în care trăim. În ceea ce privește însă temeiul juridic, uh, bine, raportorul a spus deja că situația nu e prea clară. S-a menționat articolul 352, dar cred că aici este vorba despre o temă care ne interesează pe noi, în special parlamentarii europeni, și anume uh, Trebuie să stabilim clar dacă suntem doar întrebați sau trebuie neapărat sau e necesar, necesar aportul nostru în cadrul procedurii de codecizie. Cred că tocmai de aceea, tocmai pornind de la dorințele pe care Parlamentul European le va avea pe viitor, trebuie să cerem un aviz din partea serviciului juridic. Nu știu în ce măsură Articolul 352 este neapărat cel mai solid temei juridic. Îmi dau seama că dosarul se dorește a fi încheiat cât mai curând cu putință, dar dacă e să facem lucrurile, hai să le facem bine și uh, să clarificăm tot ceea ce uh, rămâne sub semnul întrebării. Domnul Hefner, da, într-adevăr, tema a fost foarte bine prezentată. Am înțeles de ce trebuie să trecem la varianta electronică a jurnalului oficial. Cred că nimeni nu își pune întrebări în legătură cu această trecere a noastră, schimbarea atitudinii. Mă bucur că economisim costurile de publicare și trecem la maniere, opțiuni mai moderne de publicare. Deci propunerea merită sprijinul nostru. Dar Temeiul juridic uh, propus nu trebuie să fie, nu, nu trebuie să se bucure neapărat de aceeași susținere din partea noastră. Cred că am putea să încheiem dosarul acesta cât mai repede cu putință dacă s-ar decide, uh, s-ar opta pentru un alt temei juridic. Bine, am discutat despre această temă la AFCO și am aflat că uh, colegii din uh, Comisia AFCO au uh, decis în unanimitate să se opună procedurii accelerate. De ce? Din cauza Uh, temeiului juridic ales. Ar fi pentru prima dată uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, când utilizăm articolul 352 ca temei juridic. Și trebuie să vă aduc aminte că articolul 352 nu a fost creat pentru a fi folosit în aceste scopuri. Și, de fapt, s-au tot menționat o grămadă de articole ca posibile temeiuri juridice, care sunt mult mai bune decât 352. Și anume articolul 15, articolul 297 uh, și aceste alte propuneri de temei juridică ar putea să sprijine uh, mult mai bine poziția Parlamentului European. Deci, eu nu sunt de acord cu uh, articolul 352 ca temei juridic. De fapt, acesta este singurul motiv pentru care AFCO a fost fost uh, împotriva procedurii accelerate și acesta ar trebui să fie motivul pentru care și noi uh, uh, refuzăm procedura accelerată. Domnul Stoianov acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sincer, nu înțeleg foarte bine care e problema aici. De ce versiunea electronică, într-un fel sau altul, versiunea electronică trebuie să reflecte ce se regăsește în, în versiunea pe hârtie? Nu înțeleg care e problema. De ce versiunea electronică are forță de lege, for, are forță juridică? Dacă iau versiunea oficială, pe hârtie și fac o copie, copie Xerox a acesteia și afirmă că copia Xerox nu poate fi folosită. Raportorul spune că e o problemă faptul că nu se poate folosi versiunea electronică. Dar aici e vorba de neglijență juridică. trebuie să se citeze uh, numărul uh, of, jurnalului oficial și nu site-ul. O altă problemă care ar putea duce la complicații, după părerea mea, este faptul că jurnalul oficial există dintr-un singur motiv, acela de uh, Um, din, din cauza nevoii de a promulga actele Uniunii Europene, dacă versiunea pe hârtie și cea electronică nu sunt publicate în aceeași zi, atunci poate apărea o problemă în legătură de data intrării în vigoare a actelor juridice. De aceea trebuie să se specifice ce adăugire e valabilă în ceea ce privește intrarea în vigoare a diferitelor acte. Dacă raportorul spune că accesul la site uh, nu este posibil uh, timp de mai mult de o zi, atunci versiunea pe hârtie e valabilă. Dar, după părerea mea, astfel pot părea probleme legate de intrarea în vigoare. Uh, a unor acte juridice. De aceea trebuie să ne gândim bine dacă e cu adevărat necesară o astfel de prevedere, pentru că, după cum am spus la începutul prezentării mele, versiunea electronică nu este decât o copie și adaug atât de multă importanță acestui aspect, mi se pare futil. Și Vă rog să-mi spuneți și care este termenul pentru depunerea amendamentelor, pentru ca să am timp să studiez raportul. Mulțumesc. Doamna Tain. Da, vreau să-i spun antevorbitorului meu că nu degeaba în majoritatea statelor uh, membre uh, este valabilă în continuare varianta pe suport clasic al monitoarelor oficiale. Există tare multe probleme cu publicarea electronică și tocmai de aceea majoritatea statelor membre optează pentru uh, varianta pe hârtie. În momentul de față avem uh, siguranța juridică și lucrul acesta este cel mai important. Știm clar când a intrat și ce a intrat în vigoare. Și dacă mai adăugăm și problema temeiului juridic, un temei juridic tare fragil în uh, cazul acesta, uh, tuturor problemelor uh, legate de publicarea electronică, nici nu vreau să mă gândesc la modul în care va, va fi violată legislația europeană de diferiți avocați. Cu siguranță mulți avocați vor susține că legislația nu a intrat în vigoare, să vor exista discuții cu privire la momentul în care a intrat ceva în vigoare și cine știe la ce mai ajungem. În calitate de raportor din umbră pentru uh, ALDE, uh, vreau să vă spun că sunt împotriva procedurii accelerate. Spuneam că siguranța juridică este obiectivul nostru final cel mai important. Trebuie de asemenea să evaluăm temeiul juridic în calitate de Parlament European avem o responsabilitate vis-a-vis -vis de cetățeni. Da, într-adevăr, agenda digitală spune că prin, prin anul 2013 fiecare cetățean european ar trebui să aibă acces la internet. Uh, asta e una, dar dacă ne uităm la situația de uh, la starea de fapt, eu tare mă, mă îndoiesc că până și în Germania vom reuși să atingem acest obiectiv. Până în momentul de față, doar 70% dintre cetățenii în Germania au acces la internet, nici măcar toate societățile comerciale nu au uh, nu au acces la internet. Prin urmare, varianta aceasta electronică va trece pe lângă 30% dintre cetățenii din uh, Germania. Dar aminte, dacă ne uităm la situația din întreaga europeană. Și, de asemenea, uh, trebuie să ne gândim la specialiștii care uh, trebuie să utilizeze această variantă electronică. În Germania, ani și ani de zile ne-am luptat pentru a asigura siguranța necesară notarilor. Ce se întâmplă în cazul în care computerul, lui, computerul notarului nu funcționează, ce se întâmplă dacă publicarea electronică este deficitară, cum, cum vom putea să rezolvăm problemele cu care se conf- vor confrunta notarii, probleme ce trebuie să fie soluționate imediat. Există atât de multe probleme practică, practice care ar putea apor, uh, apărea, încât eu uh, vă rog călduros să vă mai gândiți uh, atent la această temă. Ar fi păcat să ne grăbim și să promulgăm un regulament care nu va face nimic altceva decât să sporească nesiguranța juridică. Vă mulțumesc. Încă vom avea probleme cu 352, mai mult ca sigur, și cu siguranță președinția ungară nu va reuși să încheie dosarul înainte de a ieși din, din uh, funcție. Și de asemenea, gândiți-vă la toate, toate ratificările necesare pentru un astfel de act legislativ. Pentru că doar în Germania avem nevoie de uh, acordul diferitelor instanțe la fel de importante uh, în Germania. Deci, uh, doamna Tain spunea că ar fi bine să optăm mai degrabă pentru o procedură ordinară, pentru că, cu siguranță, optând pentru varianta sau procedura accelerată, nu vom ajunge niciunde. Bine, acestea fiind spuse, domnul Stoianov vrea să intervină. Domnule președinte, aș dori să ce, să spun doamnei Ten că nu m-a înțeles bine. De fapt, a confirmat ceea ce am spus eu. Se pare că suntem de aceeași părere. Mulțumesc. Gut, das heißt aber normales Verfahren. Bine, procedura ordinară raportul oricum nu ne-a venit, avem nevoie de, de raport. Acum dăm num- cuvântul raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această discuție cât se poate de necesară. Au existat o serie de glasuri care insistau asupra discuțiilor uh, privind uh, temeiul juridic. Da, accept această părere. Sunt dispus să discut despre temeiul juridic. Aștept argumentele dumneavoastră. Înțeleg că promulgarea regulamentului în sine este, se bazează pe a, un acord existent deja. Bine, nu, nu vreau să repet toate argumentele pe care deja le-am, vi le-am prezentat în alocuțiunea mea. Sunt de asemenea de acord cu cele spuse, tocmai spuse de dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să optăm pentru procedura ordinară. Da, vă mulțumesc, însă aș vrea să cer pentru ședința următoare o, un aviz din partea serviciului juridic cu privire la temeiul juridic, să vedem dacă 352 e bun sau nu. Bine, atunci putem încheia acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc raportorului. 12 și 13 am spus deja că vor fi amânate. Consiliul dorește să intervină. Nu, președinția Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun să mulțumesc mult. Această propunere este foarte utilă, foarte importantă pentru cetățeni, foarte simplă, va oferi certitudine juridică pentru utilizatori. E important să nu, ca nu versiunea electronică să fie cea um, care să primeze. Notez însă faptul că pe dumneavoastră vă interesează mai mult argumentul juridic, temeiul juridic și pentru noi Noi în Consiliu considerăm că singurul temei juridic posibil este articolul 352 și ar fi păcat să intrăm într-o bătălie juridică în legătură cu temei juridic. Articolul 51 nu este temei juridic corect ci nici 297. Serviciul juridic al Consiliului și Serviciul juridic al Consiliului sunt de acord în legătură cu acest aspect și pot să vă spun că am ajuns la un acord la nivel de grup de lucru în Consiliu în legătură cu acest text și sperăm că Coreperul va adopta textul săptămâna viitoare și Consiliul pe 10 iunie. Deci, sperăm că miniștrii să adopte textul pe 10 iunie cu articolul 352 ca temei juridic. Deci, Uh, insistăm asupra unei proceduri rapide, dacă se poate, pentru că președinția maghiară poate să promoveze rapid acest text, trebuie să profităm de climat pentru a avansa în munca noastră legislativă, pentru a adapta textul cât mai repede. Nu cred că trebuie să intrăm în, uh, în, în discuții complicate în legătură cu temeiul juridic. Veți avea o dezbatere legătură cu accesul la documente, regulamentul 1049 uh, cu doamna Lichtenberger și acesta este temeiul juridic corect pentru accesul la documente pe care altfel uh, Consiliul nu le a publicat. deci acesta este altă dezbatere, una diferită. Oricum, în practică, în statele membre deja se folosește varianta electronică, foarte puțini oameni folosesc versiunea pe hârtie. Deci, practic, nu facem decât să ne adaptăm la, adaptăm la realitate. Legea se adaptează la realitate. Facem lucrurile așa cum se întâmplă ele în realitate uh, sau uh, scriem în regulament ceea ce se întâmplă în realitate. De aceea insist asupra unei proceduri rapide pentru ca avizul dumneavoastră să poată fi, să fie votat pe 24 iunie. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să intervine de asemenea. Thank you, Mr. President, and thank... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru prezentare. Într-adevăr, poziția la documente este ca accesul uh, la uh, aceste texte este esențial. Suntem de acord cu poziția acestui com acestei comisii. Cred că a venit momentul să dăm valoare juridică ă, textelor publicate pe internet. 84 de milioane de întrebări, de căutări pe site-ul Eurlex au avut loc între anul trecut și anul acesta. 84 de, mii de milioane de căutări, mă scuzați. Și mai puțin de o mie de abonamente la versiunea înscris. Deci iată care este realitatea. După cum a spus uh, colegul, realitatea nu este uh, într-adevăr bine înțeleasă și de aceea valoarea electronică nu are valoare juridică astăzi. De aceea trebuie să corectăm situația cât de repede, de aceea spri, sprijinim voința președinției maghiare de a adopta textul cât de repede. În ceea ce privește temeiul juridic, bineînțeles, am studiat problema cu multă atenție. Înțelegem că Parlamentul nu prea dorește să folosească articolul 352, am căutat toate opțiunile posibile, dar din păcate, așa este. Articolul 352 este temei juridic. Articolul 15 este cel care se apropie cel mai mult de, o posibilă, de un posibil temei juridic, dar, de fapt, acesta este un articol care se referă la drepturi individuale, drepturi care pot fi limitate, în timp ce aici e vorba de publicarea obligatorie a legislației europene. Condițiile din articolul 352, dacă îl citiți, sunt foarte clare. Se spune chiar că acțiunile necesare trebuie să înscrie în cadrul politicilor definite de tratat pentru a defini obiectivele tratatelor și în momentul în care tratatele nu oferă alt temei juridic. Aceste trei condiții sunt uh, respectate. Nu există alt tenui juridic separat uh, pentru a atinge aceste obiective. Se respectă toate politicile europene, pentru că actele Uniunii Europene sunt publicate în jurnalul, of, jurnalul oficial și în formă electronică și, bineînțeles, pentru a atinge obiectivele tratatelor se face acest lucru. Deci am examinat bine lucrurile și ne întrebăm dacă merită să se piardă vremea pentru a evalua problema pentru a se ajunge la aceeași conclu- aceleași concluzii până la urmă. Bineînțeles, Parlamentul face ce vrea, dar noi dorim ca textul să se adopte cât mai repede. Mulțumesc! Danke. Also ich unterstelle, dass Sie sich alle die Artikel angeschaut haben, aber da wir die Sache entscheiden müssen. Da, îmi dau seama că ați uh, studiat cu atenție articolele, dar pentru a lua o decizie trebuie să avem și noi posibilitatea de a face același lucru. Am, vom proceda așa cum am stabilit. Acum, 12 uh, și 13 au fost, au fost amânate. Trecem acum la raportul doamnei Wallace. Aveți cuvântul. Chairman, I'm very much aware of the time which says I... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mi s-a spus că am 5 minute la dispoziție, uh, dar știu că mai sunt și alți colegi care trebuie să ia cuvântul după mine. Deci, ceea ce vă propun eu este să mai atrag colegilor atenția asupra faptului că există un al doilea document de lucru care se află acum pe masa de discuție în engleză, referitor deci la subiectele care nu au fost rezolvate în cadrul Roma 2, referitor la defăimare și, în mod evident, e vorba de un, o muncă în desfășurare. Uh, deci documentul de lucru este la dispoziția dumneavoastră și nu pot decât să invit colegii să facă anumite comentarii. Este un subiect deosebit de important, cel puțin în țara mea, în momentul de față este un subiect foarte la modă și ar fi bine să avem uh, la ședința următoare o discuție aprofundată, pentru că nu, am, nu cred că putem face acest lucru în cele câteva minute care ne-au rămas. Sunt de acord, amânăm pentru ședința viitoare dezbaterea. Urmează raportul domnului Stoianov. Îl putem discuta sau amânăm și această discuție? Punctul 16 de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Domnule președinte, n-au mai rămas câteva minute. Uh, dar uh, cred eu că pentru raportul meu e suficient de un singur minut. Dacă nimeni nu vrea să mai adauge nimic, atunci pot uh, trage concluziile. În ceea ce privește raportul referitor la cele două autorități de supraveghere europene, um, am, mi s-a înaintat doar un amendament, un amendament Subiectul a fost discutat acum câteva săptămâni. De fapt, e vorba de amendamentul meu. Eu l-am înaintat. Um, și referitor la actele delegate. În momentul Consiliul și Parlamentul se opun acestei idei. Atunci, amendamentul meu uh, preferă un termen de trei luni în loc de două luni. Uh, termen care să ne permită da, să hotărâm dacă actul delegat respectiv întrunește condițiile uh, prevăzute în tratat. Nu am putut să uh, pregătesc lucrurile în mod mai aprofundat. Am avut câteva probleme, să zicem, personale, uh, dar cred că ar fi bine să extindem data limită pentru amendamente, în așa fel încât toată lumea să poată să înainteze amendamentele pe care dorește să le înainteze dazu keine Bine, comentarii. Atunci, 30 mai, ora 12. Mai avem uh, directiva a 14 pe care o, o amânăm. Doamna Lechner nu este aici, nu putem discuta despre subsidiaritate, mai există intervenții, am uitat oare ceva? Doamna Lichtenberger dorește să adauge ceva la diverse. Da, a țărit peste acest punct și nu știam ce se întâmplă. Punctul 17 poate fi amânat, punctele 26-27 avem un raport, pot fi foarte rapidă, vă, vă pot prezenta foarte succint această temă. Bine, dar colegul Karim nu este aici, am putea amâna. Vroiam să stabilim ca termen limită pentru depunerea amendamentelor data de 1 iunie și iunie, deci 1 iunie, nu știu dacă am zis iulie sau iunie, dar e iunie. Nicio problemă, spune domnul președinte. Bun, și dacă stabilim acest termen pentru amendamente, stabilim ulterior și o discuție. Bun, deci 1 iunie Uh, termen limită de depunere a amendamentelor pentru raportul uh, Lichtenberger și ce se întâmplă pentru, cu raportul uh, Karim și el primește același termen limită de depunere a amendamentelor. Deci 1 iunie pentru rapoartele Lichtenberger și Karim. Secretariatul vă roagă să acceptați data de 30 mai. Nu este niciun, nicio problemă. Bun, atunci 30 mai ora 12 termen limită pentru ambele rapoarte. Doamna Lichtenberger, bineînțeles că sunt dispusă să accept toate întrebările, toate comentariile, compromisurile pe care le-ați putea propunere, etc. 17. Punctul 17 l-am am sărit peste el pentru că oricum este prea uh, complicat. Uh, trecem la punctul diverse. Nu aveți nimic de spus. Bine, încheiem uh, ședința. Good.